ieri dimineața un autocar de turiști s-a lovit frontal de un camion în apropiere de Bordeaux. Ambele vehicule s-au incendiat, au ars total. Eh, la unul din cele mai grave accidente din eh, Europa cu autocare, 43 de oameni, în uh, deoseb pensionari în drumul uh, lor spre Pirinei și-au pierdut viața la câțiva kilometri de domiciliul lor. Pentru că suntem aici în Franța, vreau să exprim în numele Parlamentului European tuturor accidentaților o însănătoșire grabnică și familiilor îndoliate, ale victimelor, le exprimăm întreaga noastră compasiune și exprimăm sincere condoleanțe. Dorim să, să, să-și revină cât de repede, cu putință, după ce, acest accident